I would like to ask former presidents of the European Parliament. Aș vrea să-i rog pe ceilalți președinți, foștii președinți ai Parlamentului European să-și ia locurile în aceste fotolii. Probabil că unii dintre dumneavoastră, stimați colegi, eurodeputați, foști eurodeputați, foști președinți ai uh, Parlamentului European, ca și doamnele care au ocupat aceste locuri, uh, Vă rog, veniți în față și foștii președinți. Domnul Pöttering, aveți și dumneavoastră aici, domnul Cox, Fontaine, doamna Fontaine, fostă președinta Parlamentului European. Vă rog să veniți să vă ocupați locurile în aceste fotolii. Am dori să începem uh, ședința împreună cu dumneavoastră. Avem aici șapte locuri. Domnul președinte Borel se îndreaptă acum către acest loc. Vă urăm tuturor bun venit. Domnul președinte Hans, Domnul președinte Henci. Domnul Pat Cox, domnul președinte Pat Cox se îndreaptă acum către aceste locuri. contain islam. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. Vă rugăm să mai așteptăm două, trei minute ca să ajungă și doamna Fontaine, fostă președinte, ca de asemenea și baronul Crespo. Amândoi eh, se pare că se îndreaptă către acest loc, sunt foști președinte ai Parlamentului European. We will not have a second round. Nu se va mai organiza un al doilea rund, deci putem uh, aștepta câteva minute. Nu vreau să spun mai mult decât că nu așteptăm pentru una, uh, o a doua rundă de alegeri, așa că nu mai contează câteva minute, stimați prieteni. Oh, madame, Doamna președinte Fontaine și domnul Crespo, fost președinte, doi foști președinți cărora le urăm încă o dată bun venit în Parlamentul European. Este și Parlamentul dumneavoastră, este și casa dumneavoastră. Znawiam posiedzenie po Dragi Colegi, preluăm, reluăm lucrările la această sesiune plenară și permiteți-mi să vă comunic rezultatul votului. 699 de buletine de vot au fost depuse în urne, buletine invalide 29, Așadar, 670 de voturi validate, și uh, majoritatea absolută uh, 336 de voturi. La vot, fiecare candidat a obținut un număr de voturi. Domnul Deva 124, 142 de voturi, mă scuzați. Domnul Martin Schulz, 387 de voturi. Pani Diana... Doamna Diana Wallis, 141 de voturi. Domnul Martin Schulz a obținut majoritatea absolută din voturile validate și astfel i-a ales președinte al Parlamentului European. Felicitări, domnule președinte! Felicitări, domnule președinte Schulz. Cu siguranță, sub conducerea dumneavoastră, Parlamentul European va rămâne un actor cheie în ceea ce privește exercitarea puterii democratice în Uniunea Europeană. Ca eurodeputați avem obligația de a implica pe europeni în întreprinderile noastre europene și de a, de a fi o legătură între aceștia și instituțiile europene. Contăm pe dumneavoastră că Parlamentul European, la cârma dumneavoastră, va rămâne ceea ce este. Va rămâne în inima dezbaterii europene, acolo unde sunt create politici în beneficiul cetățenilor europeni. Acestea fiind, acestea fiind spuse, domnule președinte Schulz, vă invit acum la prezidiu pentru a-mi lua locul, pentru a vă prelua locul ca noul președinte ales al Parlamentului European.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 generalsekretär! vielen dank! meine sehr geehrten damen und herren liebe doamnelor și domnilor dragi colegi vă mulțumesc pentru rezultatul covârșitor al acestui vot. Pentru majoritatea, până la aceste alegeri, am fost doar președintele unui alt grup politic din Parlament. E vorba de un alt grup politic uh, din instituția noastră. Dumneavoastră însă mi-ați acordat astăzi o mare încredere și acest lucru mă onorează. Voi face tot posibilul pentru a nu vă dezamăgi acest vot de încredere, prin acest vot de încredere și voi face tot posibilul pentru a oferi Parlamentului European o voce puternică. Vreau să-mi exercit mandatul de președinte al Parlamentului European în așa fel încât cei care m-au votat să se simtă reprezentați prin acțiunile mele. Cei care nu m-au votat vor fi surprinși pozitiv. Asta vreau să realizez. Voi fi și vreau să fiu președintele tuturor eurodeputaților. Doamnelor și domnilor, vreau să apăr și să reprezint drepturile dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, domnule președinte Buzek. Ați fost primul președinte al unei instituții europene care provine din rândurile unei, unei mișcări pentru libertate din Europa de Est. Dumneavoastră, prin mandatul dumneavoastră și prin modul în care l-ați întreprins pe acesta, ați reprezentat uh, ce înseamnă triumful democrației, democrației în fața dictaturii. Dumneavoastră ați dat dovadă de demnitate în exercitarea mandatului dumneavoastră și ați simbolizat unitatea europeană așa cum nu a făcut-o nimeni înaintea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte Ierji Buzek. Dragi colegi, cu modestie preiau astăzi acest mandat. Europa traversează o perioadă extrem de tulbure. Pentru mulți europeni, acestea sunt vremuri extrem de grele. Părinții mei au aparinut aparținut unei generații al cărei moto era copiilor noștri le va merge mai bine decât nouă. Și într-adevăr, ne merge mult mai bine. Însă, nu mai avem la ora actuală siguranța că copiilor noștri le va merge la fel de bine ca nouă astăzi. Ca urmare a crizei economice, în numeroase țări sărăcia a crescut. Șomajul a luat proporții dramatice, mai ales în rândul tinerilor. Și acum acești tineri protestează pe străzile europene împotriva unui sistem economic în care cei puțini se bucură de marele câștig, iar majoritatea are de pierdut. E vorba de un sistem în care se vede foarte clar că agențiile anonime de rating de la New York pot fi mai puternice decât parlamentele alese în mod democrat și guvernele alese în mod democrat. Trebuie să spunem nu clar în fața acestor agenții anonime. Pentru că tocmai de aceea se ajunge la o criză a încrederii în instituțiile europene și în politică. O lipsă de încredere în instituțiile naționale. Această criză a, încredere, a încrederii amenință acum și proiectul european. Foarte mulți ne urmăresc uh, activitatea fără a ști dacă e corect ceea ce facem noi aici sau nu. Trebuie să ne fie foarte clar faptul că oamenii din Europa sunt mai puțin interesați de dezbaterile instituționale și sunt mult mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi, de ceea ce se întâmplă cu locul de muncă, cu dreptatea socială, cu pensia, cu alimentele pe care le consumă, cu mediul în care trăiesc. Noi, cei de aici, trebuie să facem tot posibilul pentru ca Uh, să-i ascultăm pe oameni mult mai bine, mult mai atent. Fiindcă aici, doamnelor și domnilor, aici este locul în care noi reprezentăm interesele cetățenilor europeni. Aici stăm noi, reprezentanții poporului european. Și tocmai de aceea le transmit uh, tuturor acest mesaj. Cetățenii și-au exprimat încrederea față de noi când ne-au ales și pe bună dreptate așteaptă de la noi să luptăm pentru drepturile lor. Știu acest lucru și sunt mândru de faptul că toți colegii din Parlamentul European sunt avocații propriului popor și tocmai de aceea adresez mulțumiri astăzi tuturor. Doamnelor și domnilor, pentru prima dată de la înființarea proiectului european, scenariul eșecului acestui proiect este cât se poate de realist. În ultimele luni am observat cum se ajunge de la un summit de criză la altul și se iau decizii care ne vizează pe noi toți, pe fiecare. Nimeni nu scapă. Șefii de stat și de guverne iau decizii în spatele unor uși închise, decizii care ne vizează la urma urmei pe noi toți. Pentru mine, aceasta este o cădere a politicii europene, fiindcă mi-amintesc ce s-a întâmplat în secolul XIX. Pe atunci motor, motoul era să fim foarte puternici în uh, uh impregnarea politicilor cu, in, cu interese naționale. Europa postbelică știe foarte bine ce s-a întâmplat atunci și ne amintim ce s-a întâmplat în uh, Europa postbelică. Nu trebuie să ne lăsăm marcați de interesele naționale. Uniunea Europeană nu este o, un calcul cu sumă zero. Nu poate să piardă unul pentru ca celălalt să câștige mult mai mult. Ba tocmai ecuația este inversă. Ori pierdem cu toții, ori câștigăm cu toții. Altfel nu se poate. regula elementară aici este regula comunitară, metoda comunitară. Și aici nu discut despre un concept tehnic, pentru că metoda comunitară este spiritul Uniunii Europene. Concret, acest lucru înseamnă că trebuie să învingem conflictele prin dialog și prin consens și să nu uh, mizăm pe dreptul cel mai, celui mai puternic. Solidaritatea și democrația trebuie să fie în prim plan. Trebuie să echilibrăm interesele între statele mici, medii și mari, între est și vest, între sud și nord. Asta înspre binele tuturor, înspre binele comunitar al tuturor, dincolo de interesele particulare ce pot prima. Pentru că, la urma urmei, acesta este sensul proiectului european, Uniunii Europene și, doamnelor și domnilor, de-a lungul timpului. De-a lungul deceniilor s-a dovedit că acest proiect este unul de succes și de la sine înțeles. Asta a dovedit activitatea noastră. Dar acest proiect european riscă să se piardă. În ultimii doi ani s-a schimbat perspectiva din care privim problemele, dar s-a schimbat și modul în care abordăm soluționarea problemelor. Pentru că, până la urmă, axarea pe deciziile summiturilor, pe deciziile șefilor de stat și de guvern și uh, orientarea strict în funcție de acestea este o abordare greșită. Până la urmă, colegii din uh, parlamentele naționale vor avea funcția de apendice, pentru că până la urmă vor trebui să își dea acordul pentru deciziile luate la Bruxelles, la summiturile de criză. Vreau să vă spun că o politică care nu este legitimată din punct de vedere parlamentar e percepută ca o dictatură a celor de la Bruxelles și tocmai de aceea noi vor, va, va trebui să plătim un preț pentru aceste acțiuni. Noi prin această procedură nu facem decât să oferim resurse spiritului antieuropean. Sper ca Parlamentul European să nu stea cu brațele în sân când observă toate acestea. Cine crede, doamnelor și domnilor, că putem să avem mai multă Europa fără parlamentarism, Uh, acel om greșește și acelui om eu îi declar acum lupta deschisă. Acordul interguvernamental privind o nouă uniune fiscală este un prim test pentru noi. La negocieri, reprezentanții Parlamentului, uh, prin uh, domnul Verhofstadt, Brock, Gualtieri, Conbendit, au solicitat au solicitat ca uh, să avem mai multă disciplină bugetară și să o cuplăm cu creșterea ocupării forței de muncă. Dar am pierdut. Vedem totuși că lucrurile se mișcă. Parlamentul European face presiuni și lucrurile ajung să se miște. Trebuie să avem un echilibru între creștere și disciplină bugetară, pentru că până la urmă asta așteaptă de la noi cetățenii europeni. Și pentru a avea progres, eu vreau ca la summiturile europene Parlamentul European să fie prezent, să aibă o voce proprie. Nu se poate să fie invitați toți ceilalți în afară de Parlamentul European. Europa să ne Europa este o comunitate a valorilor, o comunitate a valorilor, doamnelor și domnilor. Din partea statelor candidate solicităm respectarea cu strictețe a criteriilor de la Copenhaga. Acest Parlament trebuie să se asigure că și în statele membre sunt respectate democrația, drepturile și libertățile fundamentale și că aceste aspecte sunt de la sine înțelese. Cei care nu aplică și cei care încalcă Carta Drepturilor noastre fundamentale trebuie să se aștepte la reacția noastră, pentru că la urma urmei asta este datoria Parlamentului nostru. Permiteți-mi să adaug un lucru de actualitate. Mâine vom avea o dezbatere controversată în ceea ce privește situația din Ungaria. Premierul Orban a comunicat președintelui Parlamentului European că mâine va prezenta opinia sa în fața Parlamentului European. Am uh, discutat cu președinții grupurilor politice, mă voi consulta și cu cei cu care nu am avut ocazia să o fac până acum și consider că ar trebui să dăm curs solicitării domnului Orban. Dacă președinția daneză e de acord, uh, premierul Orban ar trebui să poată să vină mâine în Parlamentul European și să prezinte opinia sa. Până la urmă, asta trebuie să facă Parlamentul European, să fie locul în care se discute subiecte controversate la ora actuală în Europa. Și cred că este foarte bine dacă domnul uh, Orban va dori să vină mâine în Parlamentul European. Este foarte bine dacă Comisia își va prezenta rezultatele la Comisia pentru Libertăți Civile și este foarte bine dacă se discută în așa fel încât și societatea civilă și opoziția din Ungaria să ajungă să își exprime opinia. Ideea este că un șef de guvern din Uniunea Europeană e de acord cu opinia noastră. Locul în care se discută subiecte controversate în Uniunea Europeană e chiar aici, la Parlamentul European. Sarcina mea ca președinte al Parlamentului European, ca președinte al uneia din cele trei instituții centrale, este să, uh, să mă opun renaționalizării care are loc acum în Uniunea Europeană. Doresc să contribui la o mai bună vizibilitate și prezența a Parlamentului ca for al democrației și al dezbaterii privind direcția politică în Uniunea Europeană. Trebuie să dăm cuvintelor noastre o mai mare greutate, dragi colegi trebuie să fim pe picior de egalitate la negocierile cu Consiliul. Fie că discutăm despre perspectiva financiară, fie despre reforma PAC, despre reforma politicii comune de pescuit, despre lupta împotriva schimbărilor climatice, despre reglementarea piețelor financiare, despre politica internă de justiție, despre politica comercială și așa mai departe. Parlamentul European a primit prerogative adiționale enorme. De doi ani de zile, tratatul de la Lisabona e în vigoare. Și Uh, noi, ca reprezentanți ai poporului european, nu am uh, beneficiat pe deplin de noile prerogative. Trebuie să ne spunem cuvântul chiar și acolo unde apar situații de conflict. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru al tuturor. Vizibilitatea Parlamentului European trebuie să crească. Acest lucru impune și o dezbatere critică uh, a chestiunilor decise în primă lectură. Eu numesc aceste decizii niște decizii heirupiste. Trebuie să luăm o decizie serioasă când vine vorba de propria noastră activitate. Dar acest lucru poate să funcționeze numai dacă reglementăm serios lucrurile în propria noastră instituție. La nivel administrativ mă voi asigura de faptul că organele parlamentare cu toți eurodeputații vor beneficia de toate instrumentele necesare pentru a-și îndeplini sarcina de forță de legiferare. Dragi colegi, eu nu o să fiu un președinte comod. Eu voi fi un președinte care va um, pune sub semnul întrebării ceea ce face executivul, care va milita pentru interesele cetățenilor în momentul în care acestea sunt periclitate. Voi fi un reprezentant al eurodeputaților și voi milita pentru respectarea drepturilor cetățenilor noștri. Voi da totul făcând asta. Încrederea pe care oamenii și-au pierdut-o în proiectul european de unificare trebuie să fie redobândită. Eu voi încerca să readuc în prim plan entuziasmul pentru Europa Dragi colegi, foarte mulți oameni și-au riscat viața, foarte mulți oameni și-au dat viața pentru a uh, salva drepturile uh, impuse în parlamentul, într-un parlament. Am văzut ce s-a întâmplat la adunarea din Tunisia, ce face Mustafa Ben Jaffa, care acum trăiește primele experiențe parlamentare și care privește către ceea ce se întâmplă în Europa și în Parlamentul European în sine. În Libia, un despot a purtat un război împotriva propriului popor. Uniunea Europeană a fost prima care a deschis o ambasadă și care a oferit oamenilor de acolo o rază de speranță într-o situație disperată. La acordarea primului Saharov ne-au impresionat uh, în săptămânile trecute o tânără uh, blogăriță și un eroic oponent al lui Gaddafi prin fascinația lor pentru valorile europene. În Orientul Mijlociu suntem mereu întrebați cum de am reușit noi în Europa să devenim din dușmani prieteni cu toții și cum am reușit să trecem peste diferențele naționale, religioase și filosofice care ne, ne-au despărțit la un moment dat pentru a construi o Europa unită. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de Europa, cu atât auzim că se vorbește din ce în ce mai mult despre Europa unită de fapt. Haideți să conlucrăm astfel încât să readucem entuziasmul pentru Europa unită pentru că Europa e o idee fascinantă. E o idee care a apărut ca răspuns a cele de-a doua jumătăți a secolului 20. S-a răspuns la ceea ce s-a întâmplat în prima jumătate a acestui secol. Haideți să vedem cum a arătat prima jumătate a secolului 20. Ură, o politică a marilor puteri, persecutarea celorlalți, dispreț față de om, tranșeele primului război mondial și protejarea acestora și gulagurile lui Stalin. Camerele de gazare de la Auschwitz. Camerele de gazare au fost punctul cel mai jos în care s-a ajuns din, în istoria civilizației noastre. Însă a venit cea de-a doua jumătate a secolului 20 când procesul de unificare europeană a început să ia naștere, iar instituțiile europene comune ne-au dăruit nouă tuturor cea mai lungă perioadă de pace și de bunăstare din istoria noastră. În 1989 a căzut și cortina de fier. Germania s-a reunificat. 2004-2007 au aderat la Uniunea Europeană foste state membre ale pactului de la Varșovia. Astfel s-a restabilit unitatea culturală și politică a acestui continent. E vorba de un continent care timp de 40 de ani a fost despărțit artificial. Un proiect de mare succes. Însă, de ce ne-am dezvățat noi să fim mândri de acest proiect și de ce permitem ca această realizare istorică să fie acum defăimată? Doamnelor și domnilor, bunicul meu a luptat în primul război mondial. 20 de ani mai târziu a participat și tatăl meu într-un război prin care regimul criminal hitlerist a aruncat lumea în flăcări. Eu am crescut într-un oraș situat la frontiera dintre trei țări, o frontieră la care se formau cozi enorme de oameni ce doreau să-și viziteze vecinii din Belgia și țările de jos. Am reușit să învingem în fața foametei și a războiului. Am deschis granițele, am condamnat rasismul și xenofobia și iată, astăzi trăim într-o Europa liberă și cu porțile deschise. E o Europa ce poate fi mândră de diversitatea sa culturală. Haideți să înarmăm acum Europa pentru secolul 21, astfel încât pentru, pentru tânăra generație, pentru copiii și copiii copiilor noștri, să existe promisiunea bunăstării, să existe promisiunea unei Europe puternice din punct de vedere economic, unei Europe juste din punct de vedere social, unui cămin european democratic. Aceasta este sarcina noastră comună a tuturor și vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, mulțumesc încă o dată tuturor. Ordinea de zi ne arată că avem o rundă a președinților grupurilor politice. Primul care are cuvântul este domnul președinte Josef Dol. Cher Martin, cher coleg. Domnule președinte, dragă Martin, dragi colegi, în numele grupului PPE și în numele meu personal doresc să te felicit și să-l felicit pe noul nostru președinte. Îi urez mult curaj, multă luciditate, multă putere ca să reușească să reprezinte cu demnitate și cu responsabilitate această instituție care reprezintă 500 de milioane de europeni. Însă, doresc Doresc mai întâi să-l salut pe Nirj Deva și pe Diana Wallace, care au candidat și ei la funcția de președinte al, acestui, al acestei instituții. Și vreau să le spun că, deși cele două grupuri principale din această adunare au luat uh, decizia la începutul mandatului să alterneze la președinție, grupul meu reprezintă, respectă candidaturile lor și le mulțumește. Aș dori în această dimineață, dragă Martin Schulz, să-i mulțumesc și predecesorului tău, lui Ierzi Buzek și celorlalți predecesori în același timp. El a reprezentat acest parlament cu această forță de om de stat pe care polonezii o cunoșteau deja. Înaintea lui Hans-Gerd Pöttering, toți predecesorii, de asemenea începând cu Simone Veil, prima președintă a Parlamentului European ales prin sufragiu universal. De asemenea, toți președinții și președintele prezente aici, fiecare a consolidat competențele și puterea acestei instituții. Acțiunea dumneavoastră, domnule Schulz, pe plan politic, uh, va sta în lumina acțiunilor lor precedente. Am cooperat când ați fost președinte de grup politic. Eu nu vă împărtășesc majoritatea convingerilor politice, iar grupurile noastre politice nu sunt de acord în legătură cu multe subiecte, însă acest lucru nu ne-a împiedicat să vă acordăm încrederea noastră în această situație dificilă prin care trece Europa. Ceea ce ne unește e mult mai important decât ceea ce ne desparte. Domnule președinte, v-ați prezentat hotărârea de a apăra cu tărie interesul general european confruntat cu diversele interese naționale. Grupul nostru vă susține pe deplin în această misiune, în această acțiune, fiind conștient că în următoarele luni uh, vom trece printr-o una din cele mai critice perioade prin care a trecut Europa de când a fost creată. După părerea noastră, aveți trei priorități. Să apărați metoda comunitară, să pledați pentru metoda comunitară și să salvați metoda comunitară. Nimic nu e mai important decât să apărați moștenirea europeană, adică garantarea interesului general, protecția statelor mici, a celor mai mari și respectarea punctelor de vedere ale tuturor, fără să se ajungă la imobilism. Cel mai important lucru este să ieșim din criză, prin Uniunea Europeană, printr-o integrare europeană consolidată. Și cel mai important este să arătăm concetățenilor noștri că euro va fi o monedă durabilă și puternică, cât timp vom face ce ar fi trebuit să facem de când a fost creată Uniunea Europeană, adică guvernanță politică și economică. Cel mai important este să ocrotim bunul comun și anume solidaritatea între cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Doamnelor și domnilor, când a fost creată entitatea care urma să devină Uniunea Europeană, părinții fondatori au stabilit o provocare neegalată, adică unirea destinelor unor popoare care s-au omorât între ele timp de secole și s-au distrus unele pe altele. Adenauer și de Gasperi au răspuns la această provocare și noi trebuie să ducem mai departe acest vis european, așa cum au făcut-o predecesorii noștri, în ciuda dificultăților economice și a răsturnării situației geostrategice mondiale. Trebuie să nu dăm greș în această sarcină. Trebuie să ieșim din criza financiară, din criza de încredere actuală și să garantăm copiilor noștri, cum ai spus și tu, un viitor nu doar viabil, ci și un viitor mai bun. Domnule președinte și noi, dragă coleg, ca reprezentanți aleși ai poporului european, trebuie să răspundem la aceste provocări în primul rând noi și voi trebuie să dăm dovadă de responsabilitate împreună cu Comisia Europeană, gardiana tratatelor, ca să ne convingem statele că o suveranitate comună și o convergență reală, politică și economică reprezintă adevăratele arme pentru a răspunde la provocarea reprezentată de creștere. Domnule Martin Schulz, ca președinte al acestei instituții veți avea multe provocări și grupul PPE vă va susține ca să le răspundeți în spiritul european pe care l-am menționat. Vă încurajăm, de asemenea, să transmiteți acest mesaj în state ca Ucraina, în care Iulia Timoșenko este tratată inacceptabil, sau ca Siria, în ca Siria, unde voința de schimbare a populației este sufocată în mod total incorrect. Vă felicit pentru voința de a reprezenta acest Parlament. Predecesorii dumneavoastră au luminat calea prin codul de conduită care a fost adoptat și care duce la o mai mare transparență, responsabilitate pentru fiecare membru. Grupul nostru vă susține pe acest fundal. Stimate domnule președinte, conduceți de acum înainte o instituție care nu are uh, echivalent în lume. Este o adunare parlamentară plurinațională care votează legi. Sunteți, uh, ați fost în ultimii doi ani și jumătate uh, și veți fi pentru doi ani și jumătate președintele unei instituții care trebuie să convingă Consiliul că Parlamentul este total implicat și trebuie să fie total implicat în, acest, în această guvernanță. Domnule președinte, vă vom susține de câte ori apărați această Europa solidară, această Europa care aduce soluții vom fi în spatele dumneavoastră de câte ori veți pleda pentru politici europene comune, de câte ori veți lupta pentru o finanțare care să fie la înălțimea finanțării politicilor comune. Și vom fi în spatele dumneavoastră ori de câte ori, dincolo de frontierele Europei, veți apăra și veți promova idealurile și valorile ce stau la baza Uniunii noastre. Libertate, toleranță, respectarea celui mai slab și solidaritate. Și vă urez să vă reușiți acest mandat, dragă Martin. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule Dol, pentru cuvintele dumneavoastră. Maria Badia. Urmează acum Maria Badia Ecucet pentru numele socialiștilor și democraților europeni. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților vreau să te felicit cu multă dragoste pentru faptul că ai fost ales președinte al Parlamentului. Pentru grupul nostru este o onoare că un membru ca tine să ne ghideze în această etapă și în acest Parlament într-un moment, așa cum spuneai și tu și te-ai referit la acest moment, uh, în care ne confruntăm cu multe riscuri și cu multe amenințări pentru Europa și pentru parlamentari și pentru Parlament. Drepturile fundamentale, criza economică, criza socială și riscul de a pierde greutatea acestui Parlament datorită acestei tendințe interguvernamentaliste. Însă, pentru că suntem într-un moment dificil, trebuie, avem nevoie de persoane care să aibă calități speciale. Persoane care să aibă capacitatea de a convingerii europene, persoane care să poată să lupte și persoane care sunt pasionate de a fi conduce un proiect. Stimate domnule președinte, dumneata ești persoana care reunește aceste calități. Am putut să lucrez cu dumneavoastră, domnule președinte, un timp îndelungat și știu despre ce vorbesc, este o șansă că începem această președinție având în față toate aceste conflicte, pentru că vom fi astfel capabili, sub conducerea ta, să revenim la direcția corectă a Europei, care acum este oarecum în derivă. Uh, nu mai ești doar președintele grupului nostru, ești președintele tuturor persoanelor din această încăpere. Vreau să-ți aduc amință ceva, că este vorba și întotdeauna va fi vorba de construirea unei Europe care să fie mai unite, mai democratice, mai corecte, mai juste pentru toată lumea și nu pentru piață. Și vreau să spun că obiectivul acesta Uh, dacă vei urmări acest obiectiv, vom fi întotdeauna alături de tine. Urez succes și multă activitate plină de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă Badia. Acum, în numele liberalilor, are cuvântul domnul Verhofstadt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu și în numele meu personal vreau să te felicit pentru aceste alegeri Vreau să-i felicit și pe ceilalți candidați în aceste alegeri prezidențiale și vreau să spun că mi-a plăcut și primul discurs, domnule președinte. Ați pornit pe o tonalitate social-democrată, dar în final vorbea deja președintele Parlamentului. Așa că vă vreau să vă spun că vă învățați foarte bine rolul nou pe care îl aveți în primul rând, domnule președinte, aș dori să mă adresez domnului Ierji Budec, predecesorul dumneavoastră, cu care am colaborat foarte mult la Consiliul European. Și amândoi putem să spunem că e mult mai bine aici, în Parlamentul European, decât uh, în climatul care există la Consiliul European. Vreau să spun de asemenea că, domnule Buzek, ați avut o activitate remarcabilă în acest Parlament. Uh, ne-am, ați făcut în așa fel încât să ne putem adapta la tratatul de la Lisabona. De asemenea, ați desfășurat toate aceste politici cu Parlamentul pentru combaterea crizei și ca, toată, ca toți uh, ceilalți președinți din conferința președinților ne-a plăcut să lucrăm cu dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea desfășurată în acest Parlament, domnule Buzek. Mulțumesc încă o dată. Eh. Euh, euh, trebuie să spun, domnule președinte, că în toată perioada campaniei pentru președinția Parlamentului, mulți colegi mi-au spus da, ne trebuie o președinție neutră, ne trebuie un președinte care să nu voteze, ne trebuie un președinte care să n-aibă opinie. Eu am fost surprins de aceste afirmații eu susțin mai degrabă că e nevoie de un președinte care să aibă opinie și care să nu fie neutru, pentru că nu este posibil astăzi, domnule președinte, să rămâi neutru față de creșterea interguvernamentalismului, așa cum se vede astăzi. Nu este posibil, stimați colegi, să rămâi neutru față de un Consiliu care de fiecare dată încearcă să nege metoda comunitară uh, și metoda care a fost inventată de Monet. Nu este posibil, stimați colegi, să rămâi neutru la atacurile la adresa metodei comunitare, atacuri care au loc în fiecare zi la Consiliu și în afara Consiliului. Și nu cred că pot să fii neutru față de avansul naționalismului și populismului în Europa și de negarea valorilor europene. Deci, domnule președinte, vreau să fiți un președinte, dar nu vreau să fiți un președinte neutru, fără sex, care nu are opinie. Vreau un președinte, dragă Martin, care să reprezinte Parlamentul European, care să reprezinte fără greși interesele europene care sunt diferite de interesele statelor membre și ale Consiliului. Vreau un președinte care să se bată pentru integrare europeană. Și de ce să nu spunem folos să fim cuvintele Vreau un președinte care să se bată pentru federalismul european, așa cum au vorit părinții fondatori Monet, Schumann, de Gaspari, de Gasperi, mă scuzați, și de Spinelli. Și de asemenea, dragă Martin, dacă e posibil, aș dori să avem un președinte care să le explice statelor membre veți fi invitați, firește, ă, la Consiliul European cu toți ă, cu toate onorurile destinate președintelui Parlamentului. Și folosiți acest ă, moment să le spuneți șefilor de stat că nu e vorba numai de o uniune fiscală, uh, numai uniunea fiscală, economică și politică poate să salveze Europa. Și în cele din urmă, Parlamentul trebuie să ne arate drumul. Parlamentul acum își va asuma răspunderea. Împreună cu Comisia, împreună cu Banca Centrală Europeană, pentru a arăta care este drumul pentru a ieși din criză. E foarte clar, e foarte simplu. Nu Europa este problema, Europa este soluția ieșirii din criză. Și în cele din urmă vă rugăm să fiți indulgenți cu foștii colegi, șefi de grup. Fiți cineva care este flexibil cu timpul acordat vorbitorilor, pentru că oricum eu nu-l respect niciodată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule verzilor, are cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragă Martin Schulz. Înainte de a-mi justifica felicitările, doresc să uh, îmi exprim uh, mulțumiri și față de contracandidații și față de, uh, mă scuzați, față de predecesorii tăi. I-am avut pe Jerzy Buzek, pe Hans-Gerd Pöttering, fiecare președinte și-a găsit propriul profil, astfel încât să țină cont de provocările actuale. Și acum doresc să mă adresez și contracandidaților tăi, fiindcă aceștia au uh, asigurat funcționarea democrației interne în instituția noastră. Iată, am, s-a obținut majoritate calificată cu toate acestea, ai obținut, Martin, majoritate calificată pentru uh, mandatul tău și cred că acest lucru s-a întâmplat din motive lesne de înțeles. Nu avem la cârma Parlamentului European un uh, social-democrat, ci, în opinia mea, a fost ales un social-democrat la cârma Parlamentului care, totodată, este un parlamentar extraordinar. Ai dovedit-o de-a lungul timpului. Când am fost întrebată de tine Uh, ce părere am despre faptul că vrei să candidezi la președinția Parlamentului European, eu te-am întrebat, cum îți imaginezi tu asta? Nu mi-am imaginat să-l am pe Martin Schulz ca prim reprezentant, mai ales uh, prim reprezentant pe probleme diplomatice uh, în Parlamentul European. Dar între timp mi-am schimbat opinia și vreau să fiu prima care își exprimă speranța ca tu să uh, nu renunți la trăsăturile tale speciale, la caracteristicile care te definesc. Să nu te complaci în diplomația care se face la ora actuală, ci să dai dovadă de nervul pe care îl ai tu de obicei, pentru că până la urmă nervul acesta al tău e ceea ce face special mandatul tău actual. Și sperăm ca atitudinea ta să fie aceeași și în negocierile cu domnul Barroso, cu domnul Van Rompuy, cu doamna Merkel și cu domnul Sarkozy. Promisiunea pe care ne-ai făcut-o în campania electorală uh, avea ceva naiv, comporta ceva naiv. Toți pentru unii, unii uh, toți pentru unul, unul pentru toți, ceea ce funcționează pentru unul trebuie să funcționeze până la urmă pentru toți. Vedem că până la urmă Parlamentul European s-a descurcat foarte bine până la ora actuală, dar acum avem în față niște provocări foarte importante și trebuie să dovedim faptul că nu doar noul președinte al Parlamentului European găsește o altă cale de a ieși din acest impas, ci până la urmă Parlamentul European în sine trebuie să dea dovadă că este în măsură să îndeplinească obiectivele formulate. Ca exemplu, îmi vine în minte uh, conflictul cu Victor Orban E primul lucru care îmi vine în minte, mai ales în ceea ce privește legea uh, mass media. Acest, uh, acest conflict a apărut într-un moment în care se puteau realiza foarte multe, dar totul a eșuat, pentru că până la urmă Parlamentul European a lăsat totul pe mâna Comisiei și Comisia a fost cea care, în ultimă instanță, a trebuit să rezolve situația. Ei bine, acest lucru nu trebuie să se întâmple din nou. S-a menționat uh, numele Iuliei Timoșenko în acest context și am aplaudat în momentul în care am auzit numele acestea. Nu se poate, dragi colegi, ca în Ungaria, într-un stat membru al Uniunii Europene, în momentul în care în Rusia cetățenii se exprimă împotriva democrației dirijate, în momentul în care în Ucraina e o stare de disperare generală, nu se poate ca Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, să se dezică de valorile europene democratice. Dragi colegi, împreună cu celelalte instituții europene și împreună cu noul nostru președinte ales, trebuie să combatem cu orice preț această tendință. Martin, încă o ultimă observație preiei acest mandat, în opinia mea, într-un moment și mai dificil decât mi l-aș fi imaginat eu înainte de sărbătorile de iarnă. Nu mi-aș fi închipuit ca la ultimul summit de criză să se ajungă la situația în care să nu poată fi influențată în niciun mod evoluția lucrurilor. Tocmai ce m-am întors din Japonia și am văzut cum moneda, cum yenul, cum uh, moneda unei țări uh, aflate la ananghie a reușit totuși să crească vizibil față de moneda noastră, față de euro. Nu e normal ceea ce se întâmplă. Nu trebuie să certăm doar agențiile de rating, ci și faptul că politica are o influență mult prea mică. Influențele marilor bănci sunt aici uh, o mare problemă. Influența, faptul că influența agențiilor de rating e mai mare decât politica nu e un fenomen normal. Trebuie să avem o abordare consecventă aici. Eu nu cred că Parlamentul European e acum compus doar din social-democrat, dar cred că până la urmă cu toții uh, suntem împotriva crizei europene. Trebuie ca în fața Comisiei și a Consiliului să rezistăm până la final. Nu trebuie să Um, să dăm înapoi înainte ca de a ne exprima ideile și să fim de acord cu un nou și un nou compromis. Dragă Martin, îți urez mult succes pe mai departe. Eu știu că vei fi un președinte incomod și în numele grupului meu politic pot să spun că și noi vom fi un uh, grup politic incomod. Mă adresez acum și femeilor din Parlamentul European să spun următoarele. După Simone Veil și după doamna Fontaine, ar fi foarte frumos dacă de pe acum, ca reprezentante a sexului frumos în Parlamentul European, să facem tot posibilul pentru ca data viitoare, la următorul mandat, să nu-l felicităm pe noul președinte, pe noul domn președinte, să o, ci să o felicităm pe noua doamnă președinte a Parlamentului European. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, doamnă Hall, spune președintele. Și acum, în numele ECR, domnul Kellerman are cuvântul. Herr Prezident, cum va trebui să ne obișnuim să spunem de acum înainte. În numele grupului ECR, dați-mi voie să vă felicit pentru alegerea în funcție de președinte al acestui Parlament. Dați-mi voie să-i mulțumesc și lui Erzi Buzek pentru munca depusă de el în ultimii doi ani și jumătate. Am avut plăcerea de a lucra cu el în ultimele săptămâni și s-a arătat oricum un președinte foarte abil și competent și vă va fi greu să uh, fiți la înălțime. Ați spus revistei Spiegel săptămâna trecută că cetățenii s-au săturat de deciziile luate în spatele ușilor închise. Sigur că sunt de acord uh, cu această declarație, dar uh, nu cu nu fără ironie, dată fiind uh, modalitatea în care ați fost ales. V-ați bucurat de majoritate aici, dar nu de o majoritate covârșitoare, după cum sunt convins că ați observat. Vreau să-i mulțumesc lui Diana Wallis și colegului meu Nirj Deva pentru că au transformat acest proces într-o alegere și nu într-o încoronare. Trebuie să fie mulțumiți amândoi și mândri de eforturile făcute pentru că au încercat să ocupe funcția de președinte și au stârnit o discuție despre ce înseamnă această funcție și cum ar trebui să fie uh, ales cel care o ocupă. Uh, cu toate acestea, domnule președinte, cu toate că alegerea a fost așa cum a fost, ați ajuns președinte și vă urăm mult succes pentru următoarele 30 de luni în funcție. Grupul nostru vă va trata cu politețe, cu respect pentru funcția dumneavoastră și vom coopera în mod constructiv în ciuda diferențelor noastre politice evidente. Nu sunt de acord cu multe declarații făcute de dumneavoastră în această dimineață, dar vom avea această dezbatere cu multe alte ocazii, sunt convins. Aceasta este natura democrației. Ne respectăm punctele de vedere chiar atunci când nu suntem de acord. Sper că ne veți trata cu toții pe toți în mod egal, respectând funcția fiecărui deputat, indiferent de Uh, partea de spectru politic din care provin. Primul dumneavoastră angajament va fi să reprezentați acest Parlament la Consiliul European peste câteva săptămâni și sunt convins că șefii de state și de guverne abia așteaptă să audă ce aveți de spus. Până la urmă, nu prea se aud multe glasuri de socialiști la această masă a Consiliului și uh, cred că vor fi bucuroși să aibă susținerea dumneavoastră. La reuniunea aceea și la orice altă reuniune la care veți participa ca președinte, vă urez mult succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kellenen. Are acum cuvântul doamna Liotar din partea Stângii Unite. Ja, meneer Schulz, ik heb vandaag eh, de zware taak om... Mulțumesc, domnule Schulz. Am sarcina de a-l înlocui pe președintele nostru am să-mi dau uh, toată silința și am să vorbesc și în nume personal atunci când vă voi felicita pentru alegerea ca președinte. S-a spus deja lucrul acesta, dar aș vrea să le mulțumesc și contracandidaților dumneavoastră pentru faptul că uh, și-au dat silința, că au participat la alegeri și să sperăm că în viitor lucrul acesta se va întâmpla și mai des în viitor. În nume personal vreau să spun că îmi pare rău că nu sunteți femeie, nu avem ce să facem în această privință dar poate că vă puteți manifesta din când în când și latura feminină. Mulți dintre membrii grupului nostru au votat pentru dumneavoastră. Mulți, cum spuneam, membri ai grupului nostru au votat pentru dumneavoastră și au făcut acest lucru ca să vă facă un serviciu dar probabil sunt persoane care v-au ales că știți că sunteți un luptător aprig. Ați fost ales într-un moment foarte dificil, într-un moment de criză și cred că Parlamentul European are un rol foarte important de jucat în situația economică și socială de criză cu care ne confruntăm. Suntem singura instituție aleasă direct de cetățenii europeni. Europenii se tem să-și piardă pensiile, locurile de muncă, îi îngrijorează, nu știu dacă își pot permite să-și uh, îngrijească sănătatea sau, bână, sau și se tem și pentru viitorul copiilor lor și cred că uh, uh, acestor cetățeni le veți da o voce, veți fi vocea lor la nivelul acestei instituții și în diverse domenii ale Uniunii Europene care au interese și care sunt reprezentanți puternici ale acelor interese. Însă noi îi reprezentăm pe cetățeni. Foarte multe înțelegeri se fac în spatele ușilor închise, unde cetățenii nu știu cum se fac negocieri și Cred că vă veți asigura că aceste negocieri vor fi mai transparente și de asemenea vă veți vedea care sunt diversele tendințe de interese și opinii uh, uh, din grupurile mai mici ale Parlamentului și îl veți prezenta, pentru că sunteți președintele nostru al tuturor și Stânga Unită Europeană vă va susține în această întreprindere și sperăm că îl veți face cum trebuie. Mulțumesc, doamnă Liotar! Dragi colegi, nu e foarte simplu. Colegul Verhofstadt dorește un uh, președinte care să, fie, să nu fie asexual, uh, doamna Liotard dorește să nu fie o femeie. Eu am să fac toate eforturile pentru a mulțumi pe toată lumea. Are acum cuvântul uh, domnul Farage. Well, good morning, Mr. Schultz. Bună dimineața, domnule Schulz. Domnule președinte Schulz, știu că este de datoria mea să vă felicit, dar cu toate că dar pentru că cunoșteam acest rezultat cu 2 ani și jumătate în urmă, nu prea are rost. Nimeni, în mod normal, în Europa nu deține un post de putere care, care să fie decis printr-un proces democratic. Dar mă gândeam în această dimineață și mă gândeam ce fel de președinte va fi domnul Schulz. Vom avea un președinte demn, calm, cineva care, care se poartă ca uh, președintele parlamentelor mari din lume, cineva care este deasupra politicii de zi cu zi, care să fie un ambasador și un om de stat. Sau uh, va fi acel Martin Schulz pe care îl cunoaștem din 2000, 2004 ca lider al socialiștilor. Acel Martin Schulz mânios care nu-și poate stăpâni uh, mânia. Cineva care se uită de sus la alții atunci când uh, unii votează nu în referendumuri. Cineva care vrea ca uh, a englezii să fie la capătul degetelor și care, căruia nu îi plac piețele libere. Asta m-am întrebat și este foarte clar că vor urma doi ani și jumătate de fanatism politic din partea președintelui. Doar o stată, doar un stat bananier, un stat din lumea a treia, își dorește un asemenea parlament al președin, un președinte al Parlamentului, însă acesta este președintele pe care îl avem. Poate că reprezint cel mai mic grup din Parlamentul European, domnule Schulz, însă pot să vă spun că este un grup ale cărui idei și opinii își găsesc ecou în uh, mințile unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni din Europa. Și cred că vom vedea dacă un, cetățenii cred că Uniunea Europeană este un lucru bun sau rău. Noi nu suntem împotriva Europei. Noi, noi credem în democrația statelor națiune. Vrem o Europa a comerțului, a cooperării. O Europa care să fie responsabilă. Nu vrem o Europa care să, care să vrea să fie o supraputere globală. Nu vrem o Europa condusă de domnul Barroso și prin, me- prin metoda comunitară. Eu voi face totul pentru a diviza și pentru a conduce opoziția împotriva dumneavoastră și sper că voi avea ocazia să o fac în mod democratic. Mulțumim. Are acum cuvântul Domnul Madlene. Wil ik u feliciteren met de verkiezingsdeal die er 2,5 jaar geleden is. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vreau să vă felicit pentru faptul că ați devenit astăzi președinte al Parlamentului European, chiar dacă acest lucru s-a făcut conform unui acord de acum 2 ani și jumătate. Am fi avut uh, cu mare plăcere o adevărată dezbatere electorală, dar uh, din păcate aceasta nu a avut loc. Dumneavoastră sunteți uh, totuși uh, câștigătorul acestor uh, alegeri și va trebui să ne mulțumim cu modul în care au decurs lucrurile. Acum un an i-ați numit pe colegii mei fasciști într-un mod absolut nejustificat, ceea ce nu este, nu se cade să facă un social-democrat. Um, ați strigat fasciști în sala plenului mm, și e păcat și sper că totuși vă veți retrage aceste cuvinte. Pentru că, domnule uh, președinte, o democrație este o democrație doar atunci când există și uh, voci care să aibă alte opinii și dacă aceștia, aceste voci sunt uh, uh, acuzate de fascism, e bine, atunci uh, democrația nu mai este una reală. Cetățenii nu au avut niciodată mai puțină încredere în viitorul Uniunii Europene decât uh, acum. Uh, Sigur că uh, oamenii doresc să trăiască împreună în pace și în prosperitate. Aceasta este puterea Europei. Uh, am auzit toată retorica de război care este, se leagă și de, de NATO, uh, care nu are niciun sens. Noi ne dorim o Europa a păcii, așa cum am avut-o și până acum. Însă Europa uh, nebuniei social-democrate este una uh, care a ajuns la faliment, domnule Schulz. Trebuie să acceptăm acest lucru. Sper că dumneavoastră veți fi și președintele nostru, că veți, ne veți reprezenta și pe noi și că veți reuși să aveți o poziție care să se ridice deasupra liniei dumneavoastră de partid. Uh, sper să respectați toate curentele democrate din această sală Uh, noi, membrii neafiliați, am fost de asemenea aleși în mod uh, egal cu ceilalți colegi și de aceea trebuie să fim tratați în mod egal. Noi nu suntem de acord cu viziunea dumneavoastră de viitor a unei Europe social-democrate, uh, a unui superstat, dar credem în colaborarea dintre țări pentru binele tuturor și vă doresc mult succes pentru mandatul dumneavoastră și sper că vom avea o bună colaborare, dar numai dacă dumneavoastră veți uh, lupta de asemenea împotriva acestei uh, um, împotriva faptului că în fiecare lună trebuie să mergem de la Bruxelles la Strasbourg și sper că veți reuși să puneți capăt acestei prostii. Mulțumesc, spune președintele, are acum cuvântul domnul Barroso în numele Comisiei. Domnule președinte, dragă Martin Schulz, stimate doamne și domni eurodeputați, în primul rând vreau să îi exprim, să-i uh, urez lui Martin Schulz um, felicitări călduroase cu ocazia alegerii sale ca președinte al Parlamentului European. Domnul Martin Schulz a fost ales ca eurodeputat în Parlamentul European în anul 1994 pentru prima dată și de atunci acest Parlament a putut să profite de multe ori de personalitatea sa puternică, de competențele sale politice și de asemenea de angajamentul său constant pentru Europa. El are pe bună dreptate o viziune ambițioasă cu privire la rolul acestui Parlament și pe bună dreptate dorește ca vocea acestuia, vocea cetățenilor și cetățenilor din Europa, să fie ascultată mai mult decât până acum. Prin aceasta, Martin Schulz și împreună cu dânsul întregul Parlament European pot să conteze și, uh, ca și până acum, pe susținerea Comisiei Europene. Într-adevăr, în aceste vremuri de criză este Uh, mai important decât oricând să consolidăm democrația europeană. Aceia care la nivel național pretind că democrația poate să fie doar națională, nu au înțeles că ne aflăm deja, că trăim deja în era globalizării, că trăim în secolul 21. Și există unii care rezistă, care se opun idei suveranității europene pe baza unei suveranități naționale. E bine, aceștia nu fac decât să cedeze suveranitatea reală unor operatori anonimi de pe piață care nu fac uh, obiectul niciunui control democratic. În aceste vremuri de criză în care provocările din fața noastră sunt foarte mari, este mai important decât oricând ca toate forțele politice să colaboreze pentru o Europa puternică. Acesta este spiritul în care aș dori să mulțumesc și celorlalți candidați și să-i felicit uh, Diana Wallace și Nejdeva. Doamnelor și domnilor, de asemenea, trebuie să-i mulțumim uh, călduros președintelui care și-a încheiat mandatul, Ierji Buzek. Desul a fost președinte al Parlamentului European într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere istoric și a făcut-o foarte bine. În timpul mandatului său a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și am trecut printr-o perioadă, printr-o, prin perioada cea mai uh, grea um, economică vorbind din istoria Uniunii Europene. Dânsul a avut uh, în ultimii doi ani și jumătate ocazia de a pune bazele unui parteneriat uh, foarte strâns între um, Parlament și Comisia Europeană. Președintele Buzek a fost primul președinte al unei instituții europene venind din una dintre țările Europei Centrale și Este Europene, primul de la căderea cortinei uh, de fier. Uh, președinția sa a simbolizat faptul că visul uh, a milioane de europeni, visul de libertate s-a uh, împlinit în sfârșit. De aceea îi mulțumim foarte mult. Cincuie Barzo. Doamnelor și domnilor, acum uh, trebuie să punem în aplicare decizie, decizie luate pentru ca Europa să fie mai puternică, mai competitivă și mai unită. Măsuri de stabilitate financiară și creștere economică, acestea trebuie să fie prioritățile noastre majore în următoarele luni. Nu putem să construim Europa uh, decât pe baza disciplinei și sancțiunilor. Uh, dar Europa trebuie să fie construită și pe baza convergenței, solidarității și speranței și tocmai de aceea creșterea este tot mai importantă. De asemenea, speranța trebuie să fie mai importantă decât cinismul și deziluzia și trebuie să reafirmăm cu claritate voința noastră comună de a trăi împreună. De asemenea, trebuie să cerem uh, ca sacrificiile impuse de crize să fie repartizate în mod echitabil, adică nu cei mai săraci să fie cei care plătesc uh, uh, factura crizei. Justiția socială este un element esențial pentru succesul răspunsului nostru. Domnule președinte, președinte, doamnelor și domnilor deputați. În aceste vremuri dificile, dar și stimulatoare, doresc să transmit toate urările mele de succes și puteți să contați pe angajamentul meu și pe întreaga cooperare a Comisiei Europene pentru ca Europa să iasă din această criză mai puternică și mai unită ca oricând. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru uh, cuvintele frumoase și pentru, cele, uh, pentru cuvintele mai puțin frumoase. Acesta este un moment emoționant uh, pentru mine, pentru prietenii mei și dacă îmi dați voie, în plus față de mulțumirile adresate tuturor, Aș dori să fac o observație personală. Așa cum am spus, eu voi încerca să fiu președintele tuturor, independent uh, și indiferent de uh, afilierea dumneavoastră la grupurile politice. Aceasta este o datorie și o promisiune a mea. Vă mulțumesc, domnule președinte Barroso. Cred că complementaritatea și acțiunile instituțiilor europene nu sunt doar necesare, ci sunt vitale pentru Uniunea Europeană și puteți conta pe Parlamentul European și cel puțin pe majoritatea covârșitoare a Parlamentului European uh, pentru uh, a fi aliatul dumneavoastră în această luptă de a apăra metoda comunitară. Doamnelor și domnilor, Cuvintele pe care le-ați rostit și pe care mi le-ați adresat sunt foarte emoționante pentru mine. Și este o obligație și o responsabilitate ca președintele Parlamentului European să fie un președinte al tuturor deputaților. Cred că toți cei care mă cunosc știu că în sufletul meu rămân social-democrat, dar acum nu sunt președintele social-democrației în Europa, ci sunt președintele Parlamentului European. Și uh, vă spun încă o dată că datoria mea este să apăr interesele Parlamentului. Oricum, uh, apelez la înțelegerea dumneavoastră pentru a face încă o observație. Este un moment emoționant pentru mine. Dar nu numai pentru mine. Aici, în sală, se află foarte mulți prieteni ai mei, nu doar din Parlament. În tribune îi am pe prietenii mei, un fost profesor de la școala mea de când aveam șapte ani, prieteni din echipa de fotbal care nu a fost uh, cea mai de succes, uh, dar a fost o perioadă foarte plăcută din viața mea. Prieteni din uh, Consiliul local, fostul primar al orașului meu, succesorii și predecesorii mei, primarul din Aachen este aici, orașul meu natal, familia mea, prietenii mei sunt aici. Așa că dați-mi voie să le urez bun venit tuturor, pentru că ei fac parte din viața mea. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Uh, mulțumesc uh, fostului președinte al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Este o onoare uh, pentru mine, dar și o onoare pentru Parlamentul European. Este o mare plăcere să vă văd aici în fața mea și constat uh, că sunt de foarte mult timp Parlament European și am avut uh, privilegiul să servesc alături de toată lumea. Înainte de Eric Baron, um, care a fost predecesorul meu ca președinte al grupului socialist la vremea respectivă, când am devenit eu parlamentar. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și că prin prezența dumneavoastră mi-ați făcut mie o onoare personală și Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș vrea acum să vă arăt uh, și să vă spun un lucru nou. Cred că pentru imaginea noastră publică era inevitabil să colaborăm pentru a îmbunătăți această imagine pentru că imaginea noastră nu este bună atunci uh, când uh, se când uh, vorbește uh, Comisia sau Consiliul, iar președintele uh, bate cu ciocanul. Eu am un clopoțel pentru viitor. Aceasta este o schimbare și vreau să mă fac mai bine auzit decât se întâmpla înainte. Vă mulțumesc foarte mult, dar vă rog să mai rămâneți un pic pentru că mai am de făcut câteva anunțuri procedurale. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat. Înainte să ne reîntâlnim în această după-amiază, dragi uh, colegi, vreau să vă rog ca nou președinte, președinte nou ales al Parlamentului European, ca în primul rând, vreau să le fac o ofertă celor care au candidat împotriva mea, domnul uh, Deva și doamna Wallace. Aș uh, dori și pentru că um, lupta electorală între noi a decurs într-un mod atât de corect, uh, e bine, Astăzi dimineața când am venit, am avut uh, senzația că uh, este o demonstrație pentru Iulia Timoșenko, pentru că am văzut toate baloanele albastre și galbene și apoi mi-am dat seama că de fapt era uh, echipa electorală care îl susținea pe domnul Deva. Dragă Diana, mi-aș dori să păstrăm legătura foarte strâns pentru că uh, problemele pe care le-am dezbătut împreună uh, și contribuția pe care le-am adus împreună la proiectul european sunt foarte importante și uh, aș dori să pot să beneficiez de contribuția ta la munca mea. Mulțumesc pentru uh, campania foarte corectă și m-aș bucura foarte mult să putem să colaborăm foarte strâns și pe viitor. Dragi colegi, alegerea vicepreședintelui